Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. We had a uh, also Bună dimineața, stimați colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am avut o reuniune într-o altă sar, sală în legătură cu Convenția de la Istanbul, care s-a terminat puțin mai târziu decât prevăzut. Deci începem reuniunea noastră ușor cu întârziere. Începem cu adoptarea ordinii de zi avem niște schimbări la proiectul de ordine de zi. Punctul 24, schimb de uh, vederi cu domnul Vițas, uh, trebuie să fie amânat. Este înlocuit cu noul punct 24, proiect de raport în legătură cu implementarea cheiului Schengen în România și Bulgaria uh, și nou punct, punct 24 în legătură cu uh, Uh, întrebare pentru comisie în legătură cu uh, legislația italiană. Acesta va avea loc în data de 26 aprilie și uh, votul FEM uh, Libe în comun. Uh, nu, acesta a avut deja loc. Acestea sunt comunicările. Dacă nu aveți obiecții la această ordine de zi, o considerăm adoptată. După aceea, profilul lingvistic, avem interpretare în toate limbile, în afară de irlandeză, foarte bine. În al doilea rând, supunem uh, recomandării coordonatorilor, nominalizarea raportorilor. Domnul Lopez Aguilar a fost nominalizat uh, raportor pentru um, codul vizelor. În capacitatea mea de președinte uh, și GUE și NGL nu uh, pot să nominalizeze un raportor, voi prelua eu uh, raportul în legătură cu propunerea Consiliului în legătură cu un acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în legătură cu susținerea financiară pentru extern, uh, granițele externe și vize. După aceea, sunt multe comunicări, îmi pare rău spune președintele. Trebuie să vă citesc uh, toate aceste lucruri. Avem două, uh, am primit două uh, corecturi uh, conform articolului 231, corectură la regulamentul UE 2016-679 al Parlamentului și Consiliului din 27 aprilie 2016 în legătură cu protecția persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor personale și transmiterea acestor date și uh, abrogarea directivei 46 EC și un, o directivă de uh, corectare 2016-680 a Parlamentului European și a, European și a Conciliului din 27 aprilie în legătură cu protecția persoanelor fizice aceste corecturi eh, sunt necesare pentru a corecta câteva eh, greșeli clare și pentru a asigura coerența textelor și coerența lor terminologică. Au fost eh, pregătite de juriști viștii Consiliului și Parlamentului. Conform articolului 231 aliniatul 1 din regulamentul de procedură, dacă se identifică o eroare într-un text adoptat de Parlament, președintele va transmite un proiect de corectură comisiei responsabile dacă un grup politic sau membrii uh, nu se opun, uh, aceste corecturi vor fi uh, considerate adoptate. Cere cineva să votăm aceste documente? Nu. Atunci sunt considerate adoptate. Aceste corecturi sunt adoptate. Acte delegate și de punere în aplicare. În 23 aprilie 2018, Parlamentul European a primit o uh, un proiect de decizie de implementare a Comisiei care stabilește măsuri în legătură cu accesarea uh, intrărilor din sistemul EES, de sistemul de intrări-ieșiri și anexa sa. Primirea acestui act de implementare va fi comunicată tuturor membrilor LIBE prin uh, o informare a va fi prin informarea LIBE din 27 aprilie 2018 Ehm, termenul intern pentru obiecții este în 7 mai. Avem uh, un anunț în, memoriam, în memoria lui Stefano Zapala. Uh, ehm, domnul Stefano Zapala a uh, încetat din viață săptămâna trecută. Dacă vă aduceți aminte, a fost uh, vicepreședinte al comisiei noastre din 1990 până în anul 2009 și în memoria sa v-aș ruga să păstrăm un moment de reculegere pentru domnul Zapala. And finally, colleagues, uh, we have an electronic... Iar acum, stimați colegi, avem un vot electronic la ora 11 și mâine la ora 12. Deci vă rog, aduceți cartelele de vot. S-au terminat uh, comunicările. Putem să trecem la punctul 4, schimb de opinii cu doamna Paraschevi Mișu. Uh, nu mai este chiar nouă, dar nou numită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 That's scary. It's scary when Mrs. Vergia suddenly shouts. Uh, uh, m-am trezit acum când a strigat doamna Vergia. Bun, atunci uh, urăm bun venit uh, doamnei Mișu. Vă urăm mult succes, bineînțeles, pentru restul mandatului dumneavoastră. Avem multe puncte de, foarte interesante de discutat. Vom încerca să conturăm puțin discuția noastră, să discutăm despre interoperabilitate și propunerile care sunt în pregătire, pachetul pentru azil și situația de la Consiliu, ce se întâmplă cu regulamentul, cu revizuirea regulamentului Dublin gestiunea uh, frontierelor cu sistemul IBM, programele CFM în legătură cu AMIF și ISF, uh, probleme foarte importante, însă poate și eurodeputații vor dori să intervină. Îi dau cuvântul doamnei Mișu uh, cu această ocazie. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră. Am fost, am lucrat împreună cu mulți dintre dumneavoastră la, când eram la Direcția Generală Justiție și sunt uh, deja de o lună la Direcția Generală Home, însă aș dori să vă spun care sunt prioritățile noastre, să ascult opiniile dumneavoastră. Știu că am avut o relație foarte constructivă și de cooperare cu raportorii Comisiei dumneavoastră și rolul meu este doar să continui în această atmosferă de cooperare și voi face tot ceea ce stă în puterea mea de a vă facilita munca. Lucrăm pe prioritățile uh, direcției noastre generale, care sunt multe, Comisia, Consiliul și Parlamentul, în declarația comună a priorităților, voi menționa câteva dintre aceste priorități care pe care le-am inclus în declarația comună, însă în același timp vreau să vă spun că calendarul este extrem de presant. Fiecare zi contează, nu fiecare săptămână, fiecare zi pentru a ajunge la acorduri finale până în, până în mai anul viitor. Care sunt provocările principale? În primul rând, reforma sistemului comun de azil. Este un dosar prioritar pentru noi și nu doar pentru Comisie, dar și pentru Parlament și pentru Consiliu. Lucrăm foarte intens alături de statele membre pentru a ajunge la un acord în legătură cu uh, aspectele constitutive Uh, să ajungem la un acord final pe text pentru a găsi echilibrul corect între răspundere și solidaritate. Calendarul, foaia de parcurs care uh, mă conduce pe mine și pe colegii mei este deja publică în uh, agenda liderilor că în, la Consiliul European din iunie va trebui să avem o abordare generală politică, o orientare în legătură cu acțiunile ulterioare și un angajament că munca noastră va fi în direcția cea bună. Președinția bulgară face totul pentru a da uh, contur acestui dosar și metodologia de lucru este diferită decât uh, cea a președințiilor anterioare, însă cu susținerea de plină a Comisiei și de acum până în 15 mai, pentru că atunci trebuie să pregătim dosarul pentru Consiliul European, până acum, de acum până în 15 mai suntem într-o perioadă critică pentru a elabora acest document, acest text în forma necesară pentru Consiliul European. I-am spus domnului președinte când ne-am întâlnit în urmă cu două sau trei săptămâni, am spus că voi fi la dispoziția Parlamentului să vin la comisia dumneavoastră dacă doriți pentru a discuta întregul pachet pentru azil, pentru că pentru mine uh, da- Dublin este o parte, însă pachetul pentru azil este uh, ceea ce trebuie să fie uh, lucrat împreună. Aș dori de asemenea să vă menționez Eurodac. Astăzi este ziua mea în Parlament, prima mea zi în Parlament și o zi completă. Ehm, în, pe Eurodac știu că suntem foarte apropiați de un compromis și în această după masă va avea loc un trialog raportori și, raportori, raportorul și raportorii din umbră au lucrat foarte bine și, și știu că acum sunt uh, dis, discuții la o reuniune internă despre Eurodac. Mm, acest Eurodac revizuit merge dincolo de reforma sistemului de azil și de aceea Comisia, în uh, comunicarea sa, a subliniat faptul că Eurodac și uh, regulamentul revizuit EASO nu trebuie să fie văzute ca un pachet. Pot să fie văzute separat și să avanseze separat uh, spre deosebire de mm, pachetul comun. Este vorba aici despre uh, identificarea minorilor uh, care intră neînregistrați în bazele Uh, Uniunii Europene și, de asemenea, interoperabilitate cu alte sisteme de informații atunci uh, când este necesar și uh, proporțional. O altă propunere care este uh, bună este, de, uh, este regulamentul de calificare și de uh, transfer. Salut progresul din ultime, ultimele trialoguri Eh, și mulțumesc eh, doamnei Fayon, doamnei Intveld și domnului Brock și sper că vom ajunge la compromisul necesar în legătură cu eh, problemele finale de negociat până la sfârșitul președinției bulgare. Vreau să menționez că este un dosar pe care cred că ar trebui să facem mai mult și acesta este regulamentul pentru procedura de azil, unde nu s-a adoptat încă niciun mandat de negociere. Am uh, susținut uh, săptămâna trecută la Coreper că trebuie să începem să lucrăm intens, pentru că eu consider că acest uh, regulament pentru procedura de azil este, o, face, este doar o parte din pachetul pentru azil. Când vrem să utilizăm regulamentul de la Dublin și proceduri eficiente, nu putem să fim fără acest regulament. Și uh, voi eh, contacta pe eh, raportor, doamna Ferreira, și pe coraportor pentru a-mi oferi serviciile de susținere dacă și unde va fi necesar. În ceea ce privește migrația legală, domnul președinte a menționat noile propuneri, știm că pachetul este într-un fel eh, blocat, încercăm să ajungem la un acord cu statele membre prin negocieri pentru a putea duce mai departe aceste propuneri pentru că a fost considerată una dintre prioritățile majore ale Comisiei actuale. În paralel, Comisia recunoaște importanța migrației legale și avem proiecte pilot pe migrația legală în scopul de a uh, găsi căi legale din statele africane către Uniunea Europeană pentru a acoperi necesitățile pieței de muncă din Uniunea, Europeană și pentru a acorda uh, asistență de gestiune. Aceste proiecte pilot sunt în fază inițială, însă deja procesul a fost demarat. Voi trece, voi continua cu viza, cu viza Știți că am avut o propunere în martie care vrea să consolideze procedurile uh, de acordare a vizelor în Uniunea Europeană. Acesta este unul dintre obiectivele acestei propuneri este să avem o politică comună a vizelor care să îmbunătățească cooperarea cu statele non-UE atunci când uh, este vorba de returnarea migranților iliciți. Peste trei săptămâni vom uh, completa acest, această propunere cu o nouă propunere pentru regimul vizelor și aștept uh, uh discuția cu dumneavoastră în acest sens. După aceea, interoperabilitatea. Interoperabilitatea a fost un dosar prioritar pentru noi și este un dosar prioritar pentru negocieri. Președinția bulgară își dorește să ajungă la o abordare generală. Înțeleg uh, că dimensiunea este foarte mare, însă sper că comisia dumneavoastră va putea să își adopte poziția înainte de vacanța de vară. Și după aceea negocierile pot, vor putea demora, demara cu uh, președinția austriacă. În, în legătură cu interoperabilitate, interoperabilitatea, am fost implicată personal în calitatea mea de vicesecretar general și am implicat atât EDPS eh, cât și eh, Agenția Drepturilor Fundamentale, FRA. Și am avut eh, nivel, grupuri de experți la nivel înalt. Am și uh, Agenția Drepturilor Fundamentale și EDPS au făcut parte din aceste grupuri și mulțumesc pentru munca ce continuă și documentele de poziție uh, publicate săptămâna trecută, care vor fi informații foarte importante pentru negocieri. Raportorii au fost nominalizați, nominalizați și uh, aștept conlucrarea cu domnii Lenaez și Melo pe acest dosar. Propunerea este într-o poziție bună. S-a discutat dimineața aceasta la Coreper să se se modifice, să se convină un mandat pentru anumite aspecte, însă sunt destul de sigură și încrezătoare că că textul de compromis va răspunde la cerințele Parlamentului. În ceea ce privește sistemul de informații Schengen și, uh, și aici avem un, uh, evoluții importante. Cred că la sfârșitul lunii mai vom avea ultimul trialog. Uh, suntem în Mm, comunicare continuă în legătură cu această propunere, la fel și în legătură cu EULISA. Pe EULISA sunt conștientă de două aspecte care au fost propuse săptămâna trecută. Deja au existat evoluții. Mm, din câte știu eu, una privește extinderea sau Uh, o nouă soluție în legătură cu uh, cărțile de identitate și după aceea statele membre care nu au capacitatea să dezvolte sistemele de informații necesare, cum putem să, cum poate Eulisa să le ajute să, înde, să ajungă să îndeplinească cerințele sistemelor respective. Aici cred că doamna Macovei a lucrat foarte bine în calitate de raportor. Așadar, Comisia, în Uh, va primi, uh, comisia va trimite o scrisoare comisiei dumneavoastră în legătură cu uh, amendamentele pe care, le, care vor fi aduse la propunerile pentru interoperabilitate. Așadar, vrem să vă clarificăm cum vom face legătura între cele două propuneri diferite pe interoperabilitate. Aș dori după aceea să vă informez că uh, controlul frontierelor care vă preocupă uh, este vorba de controlul intern la frontiere, însă noi lucrăm foarte mult și pe, pe frontierele externe și pentru multe state membre controlul frontierelor externe este uh, o cerință sine qua non în legătură cu acordul pe întregul pachet. Am avut ieri o întâlnire cu ambasadorii statelor membre care au notificat uh, uh, un control de șase luni, o extindere cu șase luni a acestor controle și precum și cu statele învecinate și am avut discuții deschise și uh, sincere în legătură cu îmbunătățirea acestor controle și o eliminare acestora în final. Impactul însă este foarte clar, nu este doar economic, este un impact uh, uh, și asupra încrederii în sistemul Schengen și de aceea Comisia uh, vrea să-și joace rolul pentru ca acest impact să se limiteze cât mai mult. Domnul comisar Avramopoulos a spus și el foarte clar că controlele la granițele interne nu pot să persiste pentru totdeauna. nu o să mă refer în termen extensiv la pachetul de securitate pe care l-am adoptat în aprilie. Pot însă să vă spun că am făcut numeroase propuneri. Știu că s-au lansat discuții cu societatea civilă, cu întreprinderi, cu Parlamentul European și e vorba în esență despre facilitarea accesului uh, la anumite date. Îmi amintesc ce discuții au fost cu privire la directiva împotriva spălării banilor. Discutam atunci despre rolul FIU, Am făcut un studiu de impact exhaustiv. La fel s-a întâmplat și cu probele electronice. În plus, Comisia a adoptat o propunere cu privire la precursorii explozibili, de explozibili și îmbunătățirea de trasabilitate în ceea ce privește procedurile de uh, control pe import-export de arme de foc. Ne implicăm și în lupta împotriva traficului cu arme de foc. Închei cu CFM. Cadrul financiar multianual săptămâna viitoare, pe data de 2 mai, noi vom adopta propunerea noastră. Astăzi are loc uh, dezbaterea de orientare la Colegiul Comisarilor. În ceea ce privește prioritățile noastre, ele sunt recunoscute de toată lumea. Și din ce văd și din ce știu, IMF, ISF, gestiunea frontierelor, toate acestea vor apărea în CFM, iar bugetul va fi, așa cum s-a solicitat, majorat. Sunt și anumite bucăți uh, unde există integrare și um, în ceea ce privește migrația, avem inclusiv instrumente externe. Pentru că știți, lucrăm uh, asidu și pentru a avea instrumente externe de gestionare a migrației. E o situație grea cea cu care ne-am confruntat în 2015. După această experiență ne dăm seama că nu mai putem să abordăm lucrurile în intern doar. Nu mai putem să recurgem strict la controlul ex frontierelor externe. Trebuie să fim responsabili și solidari dar trebuie să lucrăm și cu oameni din afara Uniunii Europene, cu alte țări, cu terțe state, să găsim soluții, să oferim protecție și azil celor care au nevoie de asta, de protecție. Să ne asigurăm că în Europa se fac returnări în siguranță ale uh, oamenilor care nu au nevoie de această protecție. Pentru asta noi am prevăzut sume impresionante de bani. În concluzie, mai sunt foarte multe de făcut. Dar contez pe dumneavoastră, pe cooperarea cu dumneavoastră. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări și dacă cumva nu am răspunsul la mine, cu siguranță vă voi uh, contacta prin e-mail după aceea. Mulțumim, doamnă Mișu. Probabil că da, va trebui să răspundeți eh, și în scris, fiindcă am avut o întârziere din cauza reuniunii comune cu FAM, iar la ora 11 ne avem voturi. S-a ridicat un cartonaș albastru. Și apoi doamna Spinelli, doamna Grisbeck s-au anunțat la cuvânt. Noi am încercat să avem o reuniune a raportorului de număr, dar colegii n-au fost disponibili. Vreau doar să spun că comisia a fost foarte bună cu noi și mai spun că nu ne vom compromite. Raportul dumneavoastră sunt de acord cu mine. Vrem armonizare, dar există foarte mult populism în Europa acum. Noi legi uh, implementate în plan intern, inclusiv în țări precum Germania, ele pun bețe în roate uh, armonizării. Și noi nu putem să facem niciun compromis ceea ce vește o propunere rezonabilă și cred că raportori din umbră sunt cu noi. Ne dăm seama că lucrurile sunt blocate, dar noi nu ne putem compromite. Comisia cred că a fost foarte progresistă. E ipocrit din partea statelor membre să discute despre căi legale de migrație, dacă ele nu vin dinspre Uniunea Europeană. E ipocrizie, e foarte clar. Am, aici am ajuns, asta este. Nu există alte metode legale de migrație. Deci despre asta era vorba cu cartonașul albastru. Și acum, doamna Zipăl, două minute fiecare. Mulțumesc foarte mult, Claude. Mă voi concentra pe întrebări concrete cu privire la interoperabilitate. Mă întreb de ce să ne grăbim? la început era ideea că nu facem nimic, uh, nu facem lucruri dificile, doar conectăm bazele de date, în așa fel încât funcționarii care au acces la două baze de date sau mai multe să primească accesul mult mai rapid. Dar propunerea este mult mai complicată și ea ridică multe probleme, multe chestiuni uh, de natură tehnică, e vorba de acces, de protecția datelor. Deci de ce să ne pripim? Asta înseamnă uh, o mai bună legiferare, să ne zorim înainte de vacanța parlamentară și după aceea discutăm despre implicațiile practice. Eu una sunt îngrijorată de asta. Cu privire la pachetul de azil, spuneați că Eurodac n-ar trebui să fie parte a pachetului de azil. Din punct de vedere personal, ba da, ar trebui, Mă tem că altfel uh, să nu obținem doar Eurodac, dar statele membre să nu găsească o poziție pe Dublin. Deci este o chestiune politică. Dacă facem un pachet sau nu, sau dacă lăsăm asta în afară, și n-aș vrea ca niciodată să nu se mai discute despre Dublin și să nu obținem niciodată o nouă soluție pentru asta. În ceea ce privește frontierele interne și externe, am văzut, am văzut mesajul lui Avramopoulos, cum că controlul la frontierele interne n-ar trebui să dureze o eternitate, dar eh, am avut deja a treia oară acest mesaj. Se tot spune asta, în timp ce controlele continuă. Deci libera circulație nu mai e posibilă și mă întreb când eh, se termină toată treaba asta, pentru că până la urmă nimeni nu mai poate trece frontiera, nu? Deci care e ideea? Eu una am obosit să aud mesajul că nu, nu trebuie să dureze o eternitate, după care comisia spune, da, da, da, aveți justificări pentru care să țineți controlele. În ceea ce privește AMIF și alte fonduri, întrebarea este, comisia, în general, are idee cam ce ar trebui să se plătească din bugetul european în diferitele sectoare? și știe Comisia cum să majoreze bugetul în așa fel încât să putem finanța tot? Mulțumesc. Natalie Grisbeck. Merci, merci. Mulțumesc foarte mult, Claude. Avem puțin timp la dispoziție și subiectele importante au fost deja abordate de doamna Mișu. Trei aspecte uh, care se referă puțin și la blocaje. În ceea ce privește cardul albastru, uh, Totul uh, este, așa cum a spus-o uh, Claude Moraes, uh, am considerat că trebuie să ieșim din această ipocrizie pentru a face pași înainte, să explicăm că trebuie să avem poziții deschise în ceea ce privește fluxurile migratorii, persoanele cu calificări sau cei care ar uh, aduce o contribuție importantă la spațiul uh, european și în același timp uh, în relațiile și în relații, în reuniuni, să fim într-un demers de total blocaj nu este posibil să găsim un alt compromis uh, în afară de cel propus de Claude și important să facem ca acest uh, dosar să progreseze. Mulți raportori din umbră susțin acest lucru. Apoi, în ceea ce privește reforma Dublin, și aici, doamnă, ați uh, vorbit despre necesitatea de a face progrese uh, și aici suntem mulți care dorim să facem progrese în această privință, pentru că impactul pentru cetățenii europeni este foarte mare. Al treilea dosar, care n-a fost evocat, un uh, dosar în ceea ce este confiscarea veniturilor uh, din uh, infracțiuni. E un dosar penal care ar putea să găsească căi de a compensa victimele acestor uh, uh, infracțiuni și care, fără îndoială, ar permite recuperarea multor bani pentru a uh, despăgubi social victimele. Acest dosar este oarecum blocat în momentul acesta și contez pe vigilența dumneavoastră pentru a analiza și avea în vedere și acest dosar. Mulțumesc! Please, Judith Sargentini. Judith Sargentini. În continuare, nu îmi dau seama ce rost are reuniunea Consiliului din iunie. Și pregătirea asta cu herupul, cu data limită 15 mai, nu, nu, nu, nu, nu face sens pentru mine. Când discutăm despre azil și migrație, vorbim despre un pachet, cum spunea Birgit Zippel. Tocmai ce am plecat de la reuniunea raportorilor din umbră despre Eurodac, ca să fiu aici. Toată dezbaterea este despre dacă se uh, pot uh, forța copiii să le fie prelevate amprentele. Asta nu are nimic a face cu bunăstarea copilului și cu cererea de azil. Este o cu totul și cu totul altă însemnătate a gestului în sine. Deci înțeleg de ce nu se vrea ca Eurodac să fie parte a pachetului, dar eu aș vrea să uh, văd cartonaș albastru și la alte inițiative cu privire la uh, uh, căile legale. Mă scuzați, e vorba de cardul albastru. Aș vrea să apară cardul albastru și în alte discuții când e vorba de migrație legală. În orice caz, migrația are nevoie de o abordare completă. Noi nu vom rezolva uh, problemele doar dacă ne uităm la chestiunea returnărilor și la cum să-i oprim pe oameni să vină încoace. Și apoi, care este criza cu care ne confruntăm? Europa Occidentală închide centrele de azil. Noi nu mai uh, oferim adăpost oamenilor, fiindcă ei nu mai ajung la noi. Și apoi apare panica, pentru că oamenii oamenii încep să schimbe ruta și uh, ajung din nou pe ruta Greciei. Și apoi panica iarăși începe când instanțele elene spun că nu mai pot ține refugiații la infinit, blocați pe insule. Ei la un moment dat trebuie să poată circula liber. De ce ne surprinde uh, această idee? De ce ne surprinde faptul că aceste închisori terestre nu au cum să dureze? Eu chiar sper ca în cele din urmă colegii mei să uh, fie de acord cu ceea ce își dorește Parlamentul, adică să păstrăm totul într-un pachet, pentru că dacă vom ceda în fața Consiliului, dacă vom ceda în fața dorințelor președinției bulgare, și anume de a privi uh, azilul dintr-o perspectivă represivă, nu vom avea niciun fel de abordare holistică. Dragi colegi, să fim subținți, spune președintele, fiindcă vrem un răspuns de la doamna Mișu, dar avem și vot la 11. Mai sunt patru vorbitori, deci v-aș ruga să fiți foarte, foarte subțini. Doamna Spinelli, doamna Grapini, doamna Vergia și doamna Gomes. Trebuie să închidem lista. Mai întâi, Barbara, Barbara Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să aprofundăm un pic subiectul. Ați menționat negocierile blocate cu privire la cardul albastru. Eu sunt raportor din umbră pe acest subiect și mi exprim îngrijorarea, de, mai degrabă frustrarea față de această paralizie. E din cauza faptului că Consiliul este incapabil să poarte un dialog constructiv cu Parlamentul. <clears throat> Și mi se pare că lucrurile au luat o turnură ciudată. E ca și cum Consiliul nu mai dorește să ajungă la un acord cu noi. De-a lungul negocierilor, <clears throat> grupul nostru a susținut raportorul. Raportorul a dat dovadă de competențe tehnice și diplomatice extraordinare, a jucat rolul de mediator, a propus soluții tehnice inclusiv pe subiecte spinoase. Avem și noi liniile roșii, ele rămân, de exemplu, vrem armonizare, dar totodată ne-am și resemnat cu ideea de a avea o armonizare treptată, pas cu pas. Noi, prin urmare, am cedat teren, dar Consiliul n-a mișcat nici măcar un pic. Ei uh, au arătat că vor să negocieze o directivă fără nicio valoare adăugată, comparativ cu status quo. Ei resping armonizarea. Deci sunt de acord cu refuzul domnului Moraes de a continua lucrările, fiind dat că mi se pare că e subminat textul și că se dorește o, un demers fără niciun efect. În al doilea rând e vorba de politica de azil per total. Politica noastră de azil este într-o stare deplorabilă și dacă nu găsim un acord, cel puțin pe căile, pe metodele minime de a crea căi uh, legale de acces, e o problemă pentru Uniunea Europeană și e simptomatic totul, pentru că părem să nu fim capabili să ne gândim la prezent cu atât mai puțin la viitor. Așa că ridic următoarea întrebare. Din anumite puncte de vedere, uh, pe anumite capitole, Parlamentul și Consiliul <clears throat> sunt de acord. Dar ce putem face în așa fel încât să scoatem Consiliul din acest impas? Să determinăm Consiliul să gândească limpede. Ce argumente ar fi cu efect pentru că noi deja am uh, folosit ce argumente aveam, dar fără succes. Thank you, Barbara. Mulțumesc, Barbara. Dar ar fi bine să primim astăzi răspunsul de la doamna Mișu. Deci următorii trei colegi, vă rog frumos, foarte, foarte succinți dacă puteți. Știu că e frustrant. Doamna Grapini. Mulțumesc, domnule. Sigur, foarte scurt o să fiu. Ehm, s-au spus aici lucruri cu care sunt total de acord cu tot ce a spus colegii, însă vreau o întrebare scurtă, doamna. Ehm, vă mulțumesc pentru ce ne ați prezentat ați, mă leg de două afirmații ale dumneavoastră ați spus că pentru cincisprezece mai uh, doriți să elaborați un document pentru consiliul european și ați mai spus că doriți mai mult pe acest dosar privind regulamentul pentru procedura de azil. Uh, din perspectiva faptului că anul viitor va fi anul electoral uh, pentru Parlamentul European și problema migrației este o problemă neînțeleasă în statele membre. Este foarte clar, nici de cetățeni, nici de autorități. Noi trebuie să avem un mesaj foarte coerent și cetățenii așteaptă o poziție foarte clară a Comisiei legat de pachetul pentru azil, legat de toate lucrurile care am discutat aici. Ce, cum considerați că uh, puteți să faceți mai mult legat de regulamentul pentru procedura de azil și ce va cuprinde acest document? Îl primim și noi înainte documentul din 15 mai elaborat pentru Consiliul European. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Vergia. Oui, euh, O să prezint lucrurile în stil telegrafic. Ați abordat foarte multe subiecte și vă mulțumesc pentru acest lucru. Ați spus că o serie de dosare sunt prioritare pentru cele de trei instituții, însă nu sunt sigură, de fapt uh, susțin contrariu, uh, că cele trei uh, instituții gândesc la fel. Cred că nu trebuie să avem acorduri cu orice cost, mai mai ales uh, dacă facem pași înapoi în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Și nu prea ați vorbit, doamnă, prea mult despre statul de drept și respectarea uh, drepturilor omului. Uh, sunt chestiuni care preocupă Parlamentul European și nu am auzit acest lucru în legătură cu dosarele la care v-ați referit. Ați spus că trebuie să existe un echilibru just, însă trebuie să răspundem și și nevoilor principiului proporționalității, respectul drepturilor fundamentale. În discursul dumneavoastră, ca și cel uh, al statelor membre, auzim obsesiv uh, cuvântul migrație ilegale. Uh, pentru mine, ca și pentru alții de aici, nu există migrație ilegală și migranți ilegali, ci uh, e vorba de migranți uh, care nu au o situație uh, clarificată, și din cauza statelor membre sunt în această situație. Deci trebuie să avem în vedere respectarea dreptului de azil, respectarea drepturilor omului, respectul uh, prevederilor Convenției de la Geneva și o să închei dându-vă un exemplu. În Franța există un iranian uh, în centru de detenție care este uh, uh, amenințat uh, cu a fi expulsat, în vreme ce în țara sa este condamnat la moarte. Deci este condamnat la moarte uh, pentru că este creștin. Deci nu știu ce facem în Uniunea Europeană dacă trimitem în Iran pe cineva care este condamnat la moarte pentru uh, religia sa cred că ajungem la limitele inacceptabilului și cred că ar trebui să analizăm foarte atent astfel de situații. Și ultimul vorbitor, Ana Gomes. Doamna Mișu, îmi pare rău că n-am putut să vă aud pentru că am venit mai târziu, însă sper că vor fi și alte ocazii. Aș dori să vă întreb care este percepția rolului pe care ar trebui să-l joace Comisia în interacțiunea nu numai cu noi, ci și cu uh, statele membre. Uh, Comisia uh, uh, spune statelor uh, membre să spună adevărul. Uh, cred că uh, sunt multe aspecte. Noi, de fapt, vrem uh, ca uh, să punem uh, capăt unor astfel de tendințe. Nu trebuie să legitimăm principiul nereturnării, nu, asta este menirea noastră. Apoi, ipocrizia este la punctul maxim atunci când statele membre se angajează Uh, atunci când uh, se vorbește despre spațiul Schengen. Așteptăm raportul care va trebui să apară în uh, noiembrie. Comisia Euro, comisarul Iurova a hotărât să facă acest lucru în legătură cu vizele Golden, însă va fi prea târziu pentru că uh, nu facem decât să acoperim ipocrizia flagrantă a statelor membre. Acum uh, o să ne întoarcem către doamna Mișu cu uh, scuzele de rigoare. În mod clar nu veți putea răspunde la toate întrebările. Tania, îmi cer scuze, 5 minute vom lua uh, din uh, timpul alocat raportului tău cu Uh, atenționarea. Sigur că vă veți întoarce. În mijlocul nostru sunt uh, dosare extrem de importante. Calitatea contribuțiilor uh, a fost deosebit de înaltă. Vă rog niște răspunsuri scurte. Sigur, vă veți întoarce, așa cum am spus, în rândul nostru, pentru că sunt dosare discutate în momentul de față, vor fi noi detalii, noi aspecte proiecte pe care ni l veți prezenta ulterior. Mă bucur să discut cu dumneavoastră toate dosarele pe care le-am discutat și pe care uh, le-ați ridicat în discuție. Cardul albastru avem aceeași ambiție ca și dumneavoastră, de aceea am pus în discuție cardul albastru. Apoi încercăm să ne îndeplinim obiectul nostru și rolul nostru ca instituție, să încercăm să găsim o soluție care va da uh, va da un produs uh, viabil, nu unul lipsit de conținut. Uh, deci nu suntem blocați am spus că vrem să ne oprim puțin pentru că vreau să găsesc uh, uh, prilejul, pentru că până acum nu am lucrat la acest dosar și asta i-am spus președintelui, vreau să găsesc niște soluții. Dacă nu găsim soluții, uh, nu vrem un produs care să nu aibă niciun conținut. În ceea ce privește pachetul azil și politica de azil, Comisia este eh, de acord cu dumneavoastră că trebuie să avem o uh, abordare holistică. Dar uh, nu președinția bulgară a spus că uh, Eurodacul uh, este în afara pachetului. Comisia a spus Eurodacul ar putea să rămână în afara pachetului pentru că are un rol diferit. Deci există state membre și văd că uh, vedeți lucrurile ca un acord politic și respect uh, ceea ce veți uh, hotărâ. Dar acest lucru nu ne oprește să încercăm să găsim compromisuri sau soluții care uh, să se bazeze și pe celelalte pachete. Nu pot să fiu de acord cu cei care spun nu vrem Dublin, nu vrem solidaritate, pentru că vrem uh, control la frontierele externe. Nu, lucrurile nu pot să funcționeze așa, trebuie să fie o abordare holistică. Însă, pentru noi, pentru comisie, repet, Eurodacul nu este elementul necesar uh, al acestui pachet. Însă, sigur, aveți libertatea să hotărâți acest lucru și să comentați. Interoperabilitatea. Interoperabilitatea interoperabilitatea este un pachet uh, crucial. Putem să discutăm detaliile, nu acum, însă este un pachet esențial pentru că uh, nu este numai din punct de vedere politic, ci din punct de vedere practic, pentru că va uh, pune în legătură toate instrumentele pe care le-am elaborat. Am uh, elaborat multe instrumente în trecut și nu au fost corelate. Trebuie să rămânem cu o astfel de situație trebuie uh, să spunem că ceea ce se uh, include într-o uh, bază de date într-un stat membru și ceea ce se pune într-o bază de date în alt stat membru nu trebuie să fie legate într-un fel? Nu. Cred că întotdeauna trebuie să ne gândim la regulile de protecție a datelor. Când am negociat protecția datelor, cu uh, și drepturile fundamentale. Nu putem spune că uh, sunt lucruri uh, care se opun. Comisia cu Parlamentul și cu uh, Consiliul sunt uh, de această părere. Vreau să găsim instituțiile care vor conlucra în mod optim, să vedem uh, cum putem avansa. Sunt uh, state membre care au puncte de vedere similare cu cele pe care le-am auzit uh, mai devreme. Rolul meu este să lucrez cu dumneavoastră pentru a identifica acele componente, acele aspecte pe care se poate construi în continuare pentru a obține pachetul așa cum ar trebui acesta să arate. Nu să facem compromisuri. Nu am vorbit niciodată despre compromisuri în legătură cu uh, acest pachet. Și un ultim comentariu astăzi. Uh, Consiliul European are loc la sfârșitul lui iunie. În mod formal, pentru a avea ceva la uh, Consiliul European, uh, trebuie să beneficiez de trei Uh, sau patru săptămâni uh, în prealabil în care să existe uh, un proiect de concluzii. Deci, după planurile noastre, trebuie să avem niște termene pentru a ne asigura că vom fi gata pentru Consiliul din iunie. La începutul lui iunie va fi un Consiliul Uh, Consiliul JAI. Deci toate acestea trebuie să fie gata până la uh, aceste evenimente și, desigur, veți vedea mm, care va fi rezultatul. Am vorbit deja despre controlul uh, la frontierele interne, părerea uh, Comisiei, și o să închei cu uh, CFM-ul atunci când vedeți, veți vedea propunerile, o să vedeți că am uh, lucrat asidu și în mod aprofundat pentru a crea noul CFM, nu numai uh, în domeniul uh, în care lucrez, uh, gestionarea frontierelor uh, IMF și altele, ci uh, evaluări, uh, proiectarea uh, necesităților, uh, deci toate acestea vor face parte din uh, pachet uh, în, uh, pe 2 uh, mai uh, vom avea un document general, dar după aceea vom veni și cu propuneri sectoriale. Dacă nu mă înșel, pe 12 sau oricum la începutul lunii iunie. Cred că m-am uh, conformat uh, cu timpul și uh, voi fi aici ori de câte ori veți dori. Ne vom, a fost o primă întrevedere foarte bună, ne vom revedea în curând. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru disciplina dumneavoastră și o să mă întorc acum către Tania cu uh, un raport uh, privind uh, calificările. Mulțumesc, uh, Claude. O să fac uh, tot ce pot, o să fiu uh, foarte succintă. Înțeleg că există niște constrângeri de timp. Uh, câteva uh, precizări în legătură cu stadiul dialogului uh, privind regulamentul privind calificările. Uh, sunt uh, stabilite uh, Uh, condițiile pentru uh, protecție protec uh, și când vorbim despre protecție internațională, vorbim despre armonizarea statutului pentru refugiați și cei care beneficiază de protecție subsidiară, pentru că practicile sunt diferite. Comisia în 2016 a propus uh, revizuirea acestui sistem de azil. Am început cu negocierile în septembrie uh, sub președinția malteză am avut mai bine de 40 de întâlniri la nivel politic și la nivelul uh, experților. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, tuturor uh, consultanților uh, pentru uh, sfaturile lor și președinției uh, uh, bulgare. Am avut al șaselea trialog săptămâna trecută în Strasburg. Am făcut progrese bune până acum. Am uh, putut să încheiem discuția uh, chestiunilor tehnice. Uh, sigur, există niște aspecte politice politice încă de discutat. Cred că mai avem nevoie de unul sau două trialoguri pentru a finaliza trialogul înainte de vacanța de vară. Uh, în Parlament avem un mandat uh, puternic de a armoniza cele două uh, statuturi pentru uh, refugiați și pentru protecție subsidiară pentru a uh, combate uh, costurile administrative uh, secundare. Așa cum am spus, uh, negocierile sunt dificile, progresul este lent, dar sperăm să încheiem înainte de vacanța de vară. Mulțumesc! Următorul dialog va avea pe 16 mai. Mulțumesc pentru uh, această prezentare. Dragi colegi, avem voturi la ora 11, deci toată lumea uh, trebuie să fie prezentă la ora 11 cu cartela de vot pregătită. Vom începe la timp. Mulțumesc!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 să ocupați locurile. Um, I'm going to begin the vote. Um, I'm not sure about everyone else. O să începem voturile. Colleagues, take your seats. Vă rog să vă ocupați locurile. Începem uh, voturile cu punctul 6, raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen raportor, domnul Coelio, vreți să luați cuvântul înainte de vot? Domnule Coelio, vă rog, vă mulțumesc, domnule președinte, câteva cuvinte pentru a mulți, mulțumi pentru excelenta cooperare cu raportorii din umbră. Vom vota primul raport parlamentar privind spațiul Schengen și cred că este un pas important nu numai pentru a proteja cetățenii și libertat, libera circulație, dar și pentru a asigura controlul democratic al Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Coelio, pentru uh, toată activitatea pe care a presupus-o acest uh, raport. O corecție tehnică la lista de vot. pe pagina 6, amendamentul 84 uh, S și D nu este acoperit la compromisul 5A, dar este de fapt la compromisul 5. Dacă 5A nu este adoptat, amendul, amendamentul 84 nu este votat separat. Sper că toată lumea a înțeles acest lucru. Și cu această corecție uh, trecem la vot. Începem cu compromis, compromisul 1. Compromise 1, the vote is open. S-a deschis votul la compromisul 1. Facem o pauză până se pregătește toată lumea. Votul este în continuare deschis. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 2. Domnule președinte, intervenție din sală. Mulțumesc. Cartela mea de vot este pe drum, deci deocamdată aș dori să-mi exprim votul manual. Am luat notă de votul dumneavoastră. Mi-arătați cu degetul în jos sau în sus, secretariatul va consemna votul dumneavoastră. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 3A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Îmi cer scuze, respins, spune președintele. Compromisul 5 s-a deschis votul. S-a deschis votul acum. La compromisul 5 s-a închis votul. Se adoptă compromisul 5A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Socialiștii și democrații au un membru excedentar. Sunt, este în ordine acum, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 8 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 11A s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă Compromisul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Compromisul 9. Îmi cer scuze. Amendamentul 115 s-a deschis votul. 115. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 12. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 172. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 26. Îmi cer scuze. Amendamentul 174, spune președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 26 acum. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 177 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 178 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 188. Nu, îmi cer scuze. 187, spune președintele. 187, s-a deschis votul. Mergem prea repede. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 18, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 194 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă compromisul 19. Votul este deschis. S-a închis votul, deci compromisul 20A s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 20B. S-a închis. S-a închis votul. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 22B. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 221. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 22A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament 226. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 233. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 24A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 238. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 240. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 247. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 249. S-a închis votul. Respins. Uh, referirile 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerente. 20, compromisul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 28A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Stați. Așteptăm până decid și socialiștii să voteze. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28A. S-a deschis votul. A, nu, îmi cer scuze, tocmai l-am votat, spune președintele. Bun, L-am votat. Ajungem la amendamentul 18. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă compromisul 29. S-a deschis votul, s-a închis votul. Amendamentul 22, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu 45 de voturi. Felicitări domnului Coelio, raportor. Stimați colegi, sunt uh, liste lungi de vot. Uh, vă mulțumesc pentru răbdare. Okay, colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to the to the to this so rather long one. Dragi colegi, țineți-vă bine, e un vot mai lung. E un vot important. Liniște în sală, vă rog. Dragi colegi, deci e raportul Ferrara. Este un vot important. Ați primit lista finală de vot cu versiunea finală a amendamentelor consolidate de compromis plus textul alternativ cu amendamente de compromis 42, 43, 44 și uh, în cazul uh, că se adoptă și amendamentul 39 consolidat. Înainte de a trece să spun că e vorba de procedura comună de protecție internațională în Uniunea Europeană, raportor Laura Ferrara. Să vedem dacă dorește Laura Ferrara să ia cuvântul înainte de vot. Pe scurt, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru buna cooperare. A fost o sarcină grea. Am început în octombrie 2016, a durat aproape un an și jumătate. Munca a fost intensă, iar natura regulamentului este una tehnică, dar există și sensibilități politice. Și acum, iată, reușim să avem un sistem comun de azil și votăm anumite elemente pentru a avea proceduri eficiente și rapide, unice, pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat cu mine. Mulțumesc uh, personalului care a depus eforturi uriașe. Da, așa cum am spus uh, și pentru domnul Coelho, mulțumesc. Nu sunt dosare cosmetice. Toată lumea muncește din greu, așa cum am spus și la raportul precedent. Trecem direct la vot. Amendamentele identice 188-189 am deschis votul. Am deschis votul 188 și 189. Închid votul. Se respinge. 890. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 191-192, amendamente identice, s-a deschis votul. S-a închis. Se resping. La articole acum. Amendamentul 477 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Okay, amendment 33, the vote is open. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 480. Votul s-a deschis. Nu, e caduc. Îmi cer scuze, spune președintele. Îmi cer scuze, dragi colegi. Ă, președintele a avut dreptate, secretariatul uh, a greșit, deci eu sunt în control. Deci, 480. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis la 480. Votul s-a închis. Respins. 485. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 4, 8, 5. Adoptat. Compromisul 1. S-a deschis votul. Compromisul 1. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și este adoptat uh, articolul 5, compromisul 2, uh, uh, votul s-a deschis. Articolul 5, compromisul 2, votul s-a închis și este adoptat. Compromisul 3, articolul 6, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 4, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 565. S-a deschis votul. 565. Nu? 565 a devenit caduc. Deci trecem la compromisul 4A. Votul s-a deschis. 4A. Votul s-a închis. That's carried. Compromise. Se adoptă. Compromisul 5 acum S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. Este pe pagina 15, dacă aveți aceeași listă de vot ca și mine. Compromisul 6. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. La pagina 17 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. închis. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 10A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11 s-a deschis votul. deschis. Se adoptă. Compromisul 12 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 13 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 14 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 796 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 797 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 799 s-a deschis votul. A Închis. Se respinge. 798 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 800 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 801 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 802 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 15 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 874. S-a deschis votul. 874. S-a închis. Se respinge. 875. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 878. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 877. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 876. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 880. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 881. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 882. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 926. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 927. Bun, știe toată lumea unde suntem? Mm, m-am pierdut eu. 927 s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru... S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 21A s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 22 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 22A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Suntem la pagina 52 cu compromisul 26. S-a deschis votul. Compromisul 26, 52. Pagina 52, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 27 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 28. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 31. Pe pagina 60. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1174 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 33. S-a deschis votul. Compromisul 33. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35 pe pagina 73. Președintele își cere scuze. Îmi pare rău, am sărit o pagină întreagă, e grav. Începem cu amendamentul 1000. 247 pe pagina 70 s-a deschis votul. 1, 2, 4, 7, la pagina 70 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1253. S-a deschis votul. S-a închis. E respins. Compromisul 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum, compromisul 35, la pagina 73, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 36. Deschidem votul. S-a, închis votul. Se adoptă. Compromisul 37. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 38. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum, la pagina 83, amendamentul 1398. S-a deschis votul. 1398. S-a închis. Se respinge. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 41. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 44. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Urmează amendamentul 1502. E pe pagina 90. S-a deschis votul. 1502 și 1503 sunt identice. Mulțumesc și îmi cer scuze. S-a deschis votul. S-a închis. Se resping. 1504. S-a deschis votul. 1504. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 1506. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 1507. Ba nu. 1508. 1508, spune președintele. S-a deschis votul. Președintele își cere scuze. Colegi, am greșit. Votăm și 1507. Deci revenim. 1507. Am greșit, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 1508. S-a deschis votul. Nu, spune președintele, e 1509. S-a închis votul. Se respinge. O mie cinci zece. Dar știți, e foarte lung votul ăsta deci eu nu am băut cafea și uite că greșesc. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 45 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 46 pe pagina 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 47. Compromisul 47. S-a închis votul. Se adoptă. 1.577. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 1579 s-a deschis votul. 1579. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 48. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 1584. S-a deschis votul. S-a închis. Se adopt. O... Sărim acum la 1590. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 1592 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 1595 și 1596 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente. 195. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 196. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 197. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 199. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 201. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 203. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 204. S-a închis votul. Se respinge. 207. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 209. S-a deschis votul, s-a închis. Se respinge. 215. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 216. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 257, 254, 258 sunt identice, spune președintele, sau nu? Îmi cer scuze dacă nu. Sigur că nu sunt identice. 257, 254, dar deja ați votat. Votul e încă deschis. S-a închis votul. Se resping. 258. S-a închis votul. Se adoptă. 264. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 273. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 200. 84. S-a deschis votul, s-a închis. Se respinge. 285. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 296. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 301. S-a deschis votul. se respinge. Trei sute treizeci și nouă, da? S-a închis votul. Amendamentul 340. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 344. S-a deschis votul. închis. Se respinge. 342. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 341. Votul s-a deschis. S-a închis. adoptat. Apoi, amendamentul 403. Nu, nu e 403? Vreau să mă asigur că e bine. Suntem la pagina 115, 433. Vă rog, dacă aveți altă părere, dar cred că este 433, pagina 15. Și acesta a devenit caduc? Dragi colegi, Știu că vocea mea nu este o voce care să controleze mulțimea, dar vă rog să vă prefaceți că așa este. patru sute treizeci și trei. Are cineva altă idee? în lista de vot 423 și 420, 422 423 sunt identice. Nu, 423 este de sine stătător. Ă, Ajunctul coordonatorului de la PPE are dreptate. Mulțumesc. Pe această bază suntem la 426, dacă am înțeles bine. Restul au ă, devenit caduce. Deci 426. Uh, verific dacă este 426 sau dacă mergem la sfârșit. Vă fac această propunere. Vă propun să votăm de la 30 în sus și asta este foarte clar. Asta ar fi propunerea mea. În felul acesta nu facem greșeli. Deci, să votăm de la 30 încolo. Nu? 595 și 596 au fost adoptate. Deci 30 nu devine caduc și trebuie să îl votăm. Bun. Dacă aveți altă părere, nu. Hai. Votăm amendamentul 30. Votul s-a deschis. E corect. Considerentul 62, amendamentul 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Pe uh, pagina 114 și este adoptat. Mergem la 426. S-a deschis votul. 426. Votul s-a închis. Respins. 31. Votul s-a deschis. Votul e închis și este adoptat. 427. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Mergem la 436. Nu mergem la 436, ci la 442. 442. Respins. 443 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Și apoi mergem la 454. Pe pagina 117 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 454. Sophie, nu a fost foarte clar ce votam. Cel puțin mie nu mi-a fost deloc clar. Deci, considerentul 75, amendamentul 454. Deci să repetăm, pentru că e important. Deci 454 deschidă votul din nou. Votul s-a închis. Adoptat. 455, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 457 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 470. 470. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins și apoi uh, votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat cu 36 pentru, 12 împotrivă. Felicitări! Și votul de, de intrare în negocieri o să uh, votăm acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. și este adoptat cu 39 pentru 9 uh, împotrivă. Uh, felicitări, doamne Ferrara, și tuturor celor care au fost implicați. Dragi colegi, trecem la următorul vot. Etias Raportor este doamna Gal. Am să întreb uh, dacă raportoarea dorește să ia cuvântul. Vreau doar să vă spun, Coreperul a adoptat uh, poziția Parlamentului uh, după ultima întâlnire CON, așa încât sunt recunoscătoare pentru cooperarea cu președinția uh, estonă și cea bulgară. Însă, în primul rând, trebuie să știți că a fost un dosar extrem de dificil. Am uh, realizat uh, multe și avem o poziție a Parlamentului foarte puternică, ceea ce este confirmată de acest text. Mulțumesc raportorilor din umbră, doamna Stevens, doamna Vergia și ceilalți chiar dacă uneori discuțiile au fost uh, înflăcărate. Însă totul a contribuit la un text uh, solid uh, care poate să fie pus în aplicare. Deci sunt recunoscătoare și în primul rând trebuie să mulțumesc tuturor asistenților și consultanților grupurilor politice care au făcut o treabă excelentă care au avut uh, răbdare să parcurgă toate detaliile tehnice și vreau să mulțumesc în mod deosebit uh, secretariatului și lui Catherine Huber pentru munca sa, pentru că a făcut o treabă excelentă. Deci, uh, mulțumesc tuturor celor menționați. Mulțumesc foarte mult, Kinga și mulțumesc mai ales pentru că a adresat mulțumiri secretariatului și întregii echipe, ceea ce nu se face prea des. O să trecem la vot acum. Prima procedură, dacă acest text este aprobat, da, bun, trecem direct la vot. Votul s-a deschis. Uh, tocmai aduceam laude secretariatului, dar oricum, Votul s-a închis. Adoptat 45 uh, de voturi pentru și al doilea vot, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Doamna Vergea, după aceea, vă rog. Votul s-a închis. Avem uh, rezultatul votului? Dragi colegi, uh, nu am avut pe ecran, însă uh, am rezultatul uh, votului 45 uh, pentru 10 împotrivă. Nu știu de ce n-a fost afișat pe ecran. Nu a fost afișat pe toate ecranele, din câte înțeleg, ceea ce este oarecum ciudat. Se pare că a apărut pe unele ecrane... Bun, bun. Nu vreau să iscăm acum probleme, însă uh, votul a fost înregistrat, însă am înțeles că n-a apărut pe unele ecrane. Deci 45 pentru, 10 împotrivă, nicio abținere la al doilea. Uh, felicitări uh, doamnei Kinga Gal și raportorilor din umbră. Doamna Vergea, un punct de procedură? Da, o să profit pentru a mă asocia uh, mulțumirilor adresate de uh, Kinga și vreau să fac o remarcă în legătură cu modul în care am funcționat. Am uh, terminat discuțiile uh, din umbră politici în decembrie, la sfârșitul președinției estone. Apoi am avut uh, trei luni de discuții așa zise tehnice, uh, în timpul cărora s-a pus uh, în aplicare un compromis în ceea ce privește protecția datelor, care nu este satisfăcător. Vreau să regret această metodă și vreau totuși să spun că pe viitor este mai bine să evităm o astfel de metodă care nu este o metodă bună de legiferare, mai ales pe un text ca acesta, un text important pentru pentru că uh, toți resortisanții din uh, terțe țări vor avea o autorizație de călătorie, deci uh, o viză unde nu este menționat numele persoanei. Deci acest lucru va crea o nebuloasă și sper că în viitor nu va trebui să revenim asupra unei metode de asemenea natură. Această Uh, metodă de legiferare pe repede înainte nu este bună, mai ales pentru un text uh, important. Cred că ar trebui să ne luăm un răstimp mai îndelungat pentru a face acest lucru. A fost un punct de procedură, dar uh, de fapt n-a fost un punct de procedură, ci un comentariu. Nu putem să începem acum o dezbatere pe această temă. Am auzit ceea ce ați spus. Raportorul nu vrea să reacționeze la cele spuse de doamna Vergia. Mulțumesc! Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed with... O să trecem la punctul 10. Domnul Dressler uh, este prezent și vine la prezidiu. O să vă fac o introducere a acestui punct, ultimul punct uh, înainte de uh, dejun, punctul 10. Domnul Drexler vine? Deci, e o prezentare a serviciului juridic. Unii dintre noastre au urmărit uh, această hotărâre judecătorească a Tribunalului General pe 22 martie 2018 în speța de capitanii uh, versus uh, Parlament anulând uh, decizia Parlamentului care uh, a refuzat accesul de plin uh, la tabelele la două tabele pe patru coloane în ceea ce privește negocierile uh, trialogului uh, cu privire la procedura legislativă. O să dau cuvântul serviciului juridic să prezinte această speță, după care uh, vom face un uh, schimb de opinii. Deci, domnul Freddy Drexler uh, are cuvântul în legătură cu acest, uh, această speță. Mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată și pentru posibilitatea pe care o avem de a prezenta acest caz, această speță. Ce ar putea fi spus? de la bun început este că prima oară când Tribunalul General a uh, uh, discutat o astfel de speță legată de o procedură legislativă și, mai exact, aspectul dialogului uh, trialogului și documentelor pe patru coloane. A fost hotărât de Camera 7 a Tribunalului Uh, general. Este o hotărâre foarte importantă. Unii spun că este o piatră de hotar cu consecințe posibile care uh, trec dincolo de accesul la documente, pentru că e vorba de accesul de la documente, drepturile cetățenilor, desigur, dar și activitatea legislativă care trebuie îndeplinită. câteva informații pentru a vă pune în context. Ce s-a contestat? A fost o decizie a Parlamentului la o cerere făcută de Emilio de Capitanie pentru a avea acces la documente. De fapt, domnul De Capitani inițial a prezentat uh, o cerere foarte cuprinzătoare referindu-se la toate documentele și axându-se pe documentele cu patru coloane cu privire la uh, procedurile legislative în curs. Această primă uh, cerere a fost limitată apoi de domnul De Capitani numai la procedurile în curs pe baza titlului 5 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Cu privire la procedurile uh, din domeniul uh, libertății, uh, justiției. Articolul 16, protecția datelor personale din același tratat. Parlamentul a informat solicitantul că a identificat identificat șapte tabele cu mai multe coloane și a dat acces la cinci dintre acestea și acces parțial la două. Și când spun acces parțial, de fapt asta înseamnă că cele patru uh, coloane ale celor uh, două documente în cauză nu au fost uh, date și se referau la uh, propuneri uh, analizate de comisia dumneavoastră. Uh, regulamentul Europol. Argumentele care au fost uh, aduse ar putea fi rezumate în felul următor. Sunt două considerente, unele uh, concrete, specifice, uh, cu privire la uh, propunerea făcută și principalul element a fost caracterul sensibil al uh, propunerii. Au fost și considerente de ordin general cu privire la funcționarea procesului legislativ ca atare. Domnul de Capitani a contestat uh, în fața Tribunalului General uh, Parlamentul, decizia Parlamentului. Uh, Consiliul și Comisia au intervenit în sprijinul Parlamentului și la sfârșitul lunii martie, Tribunalul General a hotărât prin adoptarea hotărârii sale. În ceea ce privește hotărârea uh, tribunalului, se poate spune că, în primul rând, Tribunalul General a uh, citat jurisprudența și principalele hotărâri judecătorești uh, referitoare la regulamentul 1049 Uh, și, uh, care descriu uh, trialogurile ca atare. Apoi, hotărârea a început cu celelalte argumente și s-a referit la prezumția generală de negare a accesului, de non-acces. Tribunalul General trebuie să recunoască o astfel de prezumție de neacces la cele două documente pe patru uh, uh, coloane, atâta vreme cât procedura este în curs. Tribuna Generală nu a acceptat o asemenea prezumție și a spus-o răspicat, pentru că se bazează pe argumentul că o astfel de prezumție nu este posibilă atunci când uh, e vorba de activitatea legislativă. Acest lucru se spune foarte clar la punctul 84 și în această privință uh, hotărârea este în conformitate de plină cu uh, linia uh, din speța turco și din speța accesul la Europa. Și a fost invocat riscul de subminare a procedurii legislative. Procedând așa, raționamentul tribunalului a fost uh, uh, în conformitate cu cele spuse de Parlament. În primul rând, hotărârea analizează motivele legate de argumentul uh, sensibilității, pentru că e vorba de cooperare polițienească, și respinge acest lucru. It said that even, uh, if the se spune că chiar dacă acest aspect este dificil din punct de vedere politic și juridic, caracterul sensibil al uh, caracterului politicilor sectoriale nu este un motiv valabil pentru a submina o asemenea procedură juridică. Asta se spune la punctele 89 până la 97. După aceea, Raportul general continuă să examineze argumentele Parlamentului și ale celorlalte instituții legate de procedura legislativă în general. Și aici primul argument a fost riscul de presiune publică asupra actorilor din procedura legislativă și Curtea Generală ia notă că exprimarea unei opinii publice face parte integrală din exercițiul de exercitare democratică a drepturilor cetățenilor europeni. Deci, așa arată că chiar dacă presiunile exter- externe ar uh, constitui un motiv pentru refuz, refuz însă curtea uh, decide că realitatea as, unor asemenea presiuni trebuie să fie stabilită cu certitudine și să fie prezentate probe tangibile în acest sens, ceea ce nu a fost cazul, deci acest argument a fost respins. După aceea, argumentul naturii provizorii și informale a textului. Aici, uh, Curtea Generală a respins de asemenea acest argument pentru că, pentru Curte, excepția de la regulamentul 1049 se referă la procedura de, de decizie și nu include niciun fel de distinție legată de uh, stadiul de progres al procedurii. După aceea, argumentul pierderii potențiale a încrederii între instituții europene, a fost și el respins și în acest sens a utilizat uh, datoria de cooperare loială a instituțiilor, spunând că dacă s-ar pierde încrederea între instituții, instituțiile și-ar încălca datoria de cooperare loială între ele. Deci aici, din nou, curtea solicită ca în aceste cazuri să se prezinte probe tangibile. După aceea, argumentul spațiu de gândire. Acest, și acest uh, argument a fost respins de Curtea Generală, de vreme ce trialogurile sunt o fază substanțială a procedurii legislative ca atare. Acest lucru apare la punctul 105. Și în acest context se ia notă de asemenea că Curtea a ă, subliniat că această decizie nu privește Uh, problema accesului direct la munca trialogurilor, ci uh, doar accesul la cerere la documentele întocmite în contextul trialogurilor. De asemenea, se spune că această decizie nu uh, chestionează schimbul liber de opinie între instituții, de vreme ce participanții la trialoguri se pot întâlni oricând să discute Uh, în reuniuni pregătitoare pentru a stabili uh, text de compromis în coloana a patra. În legătură cu caracterul temporar al refuzului și acest uh, argument a fost respins din momentul, din motivul că în faza de trialog, această fază a trialogului poate să se extindă un timp semnificativ, curtea Uh, folosește și expresia că va, poate să fie deschisă și nelimitată în timp această procedură. Așadar, este important să uh, notăm că măsurile care există în anumite comisii parlamentare, în uh, măsurile interne legate de raportarea celor întâmplate la trialoguri nu sunt suficiente pentru a uh, remedia confidențialitatea cele de-a patra coloane în timp ce trialogurile sunt în curs. Curtea a concluzionat că niciunul dintre motivele menționate de Parlament nu au fost suficiente pentru a demonstra că accesul la uh, documentul cu patru coloane ar submina specific și în realitate uh, procesul decizional. Și, prin urmare, decizia Parlamentului a fost anulată. Această anulare înseamnă că Parlamentul trebuie să adopte în mod formal o nouă decizie prin care să acorde acces la documentele respective. În ceea ce privește implicațiile practice ale acestei decizii pentru cererile din viitor de acces la documente cu patru coloane, în timp ce procesul de dura legislativă este în curs, Parlamentul trebuie să aplice această decizie. Înseamnă că nu se poate baza pe o prezumție generală de refuz al accesului doar pentru că procedura legislativă este în curs. Dacă pe bază de la caz la caz se consideră că există riscul de subminare a procesului decizional, trebuie să se prezinte dovezi tangibile în acest sens. După aceea, în ceea ce privește implicațiile mai generale în legătură cu funcționarea trialogurilor, decizia acceptă că trialogurile fac parte din procedura legislativă și acceptă de asemenea că trialogurile sunt uh, ținute în spatele ușilor închise. Însă, în rest, pentru implicațiile ulterioare ale, ale acestor, aceste hotărâri pentru alte documente, este greu să prevedem consecințele în momentul actual. Închei prezentarea mea prin a spune că a fost o cauză a curții generale. În teorie există o procedură de recurs, însă, după cum știți, un recurs se poate introduce doar pe uh, puncte procedurale, legislative și un, există un termen în acest sens. Termenul este 8 iunie 2018. Așadar, pe scurt, atât vă pot spune în legătură cu acest caz. Vă stau la dispoziție dacă aveți uh, și întrebări. Da, avem doar 10 minute la dispoziție, spune președintele. Faza următoare este potențialul recurs, care, bineînțeles, va fi tratat de jurii, însă în ceea ce privește fondul și transparența, noi suntem responsabili. Ce opinie ar trebui să dăm uh, uh, Comisiei Jurii? Domnul de Jong uh, dorește să intervine altcineva? Trei persoane? Domnul de Jong, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o plângere în curs la Ombudsmanul European în legătură cu, o, cu accesul la documente și registrul transparenței și mă încurajează această decizie juridică. Poate în final vom avea o perspectivă de deschidere. Însă nu înțeleg uh, totuși un lucru pe fond și am o recomandare de procedură. Ceea ce nu înțeleg este subminarea procesului decizional dacă există riscul presiunii externe. Uh, tribunalul spune că cetățenii trebuie să își exercite drepturile democratice și de aceea trebuie să aibă uh, să poate să urmărească acest proces decizional. Într-o democrație, dacă poți să uh, nu există nicio problemă ca cetățenii să își exprime ideile. Nu prea văd cum s-ar submina procesul decizional. Mi se pare că este spiritul democrației. Deci nu prea înțeleg uh, ce stă în spatele acestui criteriu, care a mai fost folosit și în trecut orice clarificare ar fi binevenită și sunt în continuare raportor din umbră acest document care este blocat la Consiliu și am avut o poziție foarte bună a Parlamentului. Am putea folosi acest lucru pentru a promova aceste, da, pentru a duce mai departe aceste negocieri care mi se par foarte necesare și nu cumva noi ca Parlament ar trebui să ne asumăm responsabilitățile, de exemplu în cauzele legate de registrul transparenței. Să cerem ca acestea să fie publicate să insistăm să corespundă cu deciziile uh, tribunalelor și să se publice documente care uh, noi considerăm că sunt foarte utile pentru procesul uh, democratic. Accesul la, la documente cred că este cel mai este dosarul blocat de cel mai mult timp. Și raportorul nici măcar nu va mai, va mai exista un raportor în Uniunea Europeană pentru un, acest proiect. Da, mă rog, să nu intrăm în această dez, dez, dezbatere. Sophie, mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de Denis de Jong. Nu cred că Parlamentul ar trebui să depună recurs, ar fi o rușine. Trebuie să salutăm această decizie. În ceea ce privește presiunea externă, mie mi se pare că e invers. Poți să fii supui, uh, supuse presiunii externe dar doar dacă este secret. Dacă ești deschis, cum poți să fii Uh, supus, un, supus presiunilor. Caracterul secret nu ne poate ajuta în niciun fel. Mie mi se pare că există mai multe presiuni dacă păstrăm lucrurile secrete. În al doilea rând, dacă ar fi într-adevăr adevărat că publicarea documentelor ar uh, submina procesul legislativ, atunci întregul proces legislativ ar fi subminat pentru că fie Uh, document exist, existent poate să fie găsit în cariera mea de 14 ani. Un singur document nu am putut să-l obțin. Toate celelalte sunt disponibile și niciodată procesul nu a fost legislativ, nu a fost uh, subminat. Deci este un argument prostesc. Cum mm, să continuăm de aici încolo? După cum am spus, ar trebui să salutăm această publicare. Nu cred că aceste documente cu patru coloane sunt atât de interesante încât uh, oamenii se vor grăbi să le consulte, însă unele aspecte, bineînțeles, uh, interesează diverse părți și cred că ar trebui nu doar să revitalizăm, să reînviem uh, regulamentul privind accesul la documente, ci și procesul care exista în legătură cu un uh, raport anual în legătură cu accesul la documente și transparențe, în legătură cu care Parlamentul întotdeauna spune că dialog, trialogurile trebuie să fie mai transparente, că trebuie să fie disponibile documentele sau poate nu Uh, ne vorbeam sincer când spuneam acest lucru. Acum cetățenii sunt mai angajați în procesul politic. Ar fi o oportunitate cu una înainte de alegeri să, ne ar- să arătăm că avem o atitudine serioasă legată de transparență și că suntem dispuși să ne schimbăm propriile modalități de lucru și să uh, devenim mai deschiși. Mulțumim, Sofie Berget. Eu cred că dacă ne uităm la aspectele practice, la contextul politic în care ne aflăm, nu este așa de ușor să spunem că această decizie este bună sau că este un dezastru, pentru că nu trăim în vid, trăim într-un context politic. Deci, haideți să ne amintim că avem o democrație parlamentară și chiar dacă nu subminez valoarea transparenței, mă întreb unde se va termina. Vom ajunge cu o transparență, atât chiar și reuniunile de grup să fie deschise tuturor. Nu cumva avem nevoie de un loc unde să ne putem exprima pozițiile înainte de a le prezenta altora. Să spunem că acest lucru îi ajută pe cetățeni să monitorizeze procesul legislativ, chiar credem că este util pentru cetățeni. Cetățenii vor citi toate textele, să înțeleagă schimbările din ele. Eu cred că cei care sunt interesați să urmărească acest, aceste documente sunt părți interesate și să nu uităm influența care începe nu doar după ce uh, comisia a făcut o propunere. Începe înainte, când comisia redactează propunerea. Mulți actori încearcă să influențeze deja proiectul comisiei și în timpul acestui proces, în timpul dezbaterilor Parlamentului și Consiliului sunt uh, presiuni publice, ceea ce sunt în ordine, însă de obicei nu sunt uh, cetățeni obișnuiți, ci părți interesate și lobbyiști. Deci presiunile. Deci, deci nu neapărat uh, lucrăm în interesul cetățenilor, ci faptul că unii care au un interes într-un sens sau altul ar putea să vină să influențeze și mai mult lucrurile. Cetățenii obișnuiți sunt conștienți în legătură cu anumite lucruri, însă în mod normal uh, ei spun că voi sunteți aleșii noștri, voi trebuie să vă ocupați de această muncă și pe unele dosare interesul public este foarte indiferit. Uneori nu avem pe nimeni și alte ori avem un interes foarte mare din partea lobbyiștilor. Am văzut acest lucru și la TTIP, la uh, Regulamentul pentru protecția datelor și întotdeauna sunt părțile interesate, nu cetățenii. Deci trebuie să avem grijă și o ultimă observație în legătură cu uh, influențarea, trăim în uh, vremurile știrilor false și nu este chiar o întrebare, dar întreaga activitate a Parlamentului se va schimba pentru că avem foarte multe știri false. Acestea nu sunt o invenție nouă, întotdeauna au existat, însă cu uh, mediile de comunicare digitale se răspundesc mult mai repede și pe regulamentul de protecție a datelor, în special în Germania există atât de multe minciuni sfruntate în legătură cu implicările acestor, acestei legislații, încât nici nu știu cum putem să contracarăm toate aceste cifre. Așadar, transparența poate să fie un lucru bun, însă ar trebui să observăm totuși pe cine interesează aceste um, informații, cum le tratăm, în ce sens sunt utile și cum pot să fie utilizate uh, greșit și cât de relevant este pentru munca noastră în uh, Parlament și Consiliu. Ar putea să fie o decizie bună, ar putea să fie una dezastruoasă, însă trebuie să găsim uh, Uh, o cale înainte. Sunt conștient că unii oameni părăsesc sala, deci ar trebui să ajungem la o poziție înainte de a putea răspunde la aceste comentarii. Înțeleg ce spuneți, însă poziția în care ne vom afla noi, Comisia Liber și Parlamentul, este că nu putem să fim văzuți ca Uh, depunând un recurs, pentru că noi nu vom putea să um, sugerăm după aceea că susținem transparența. M-aș bucura ca coordonatorii să discute lucrurile mai în detaliu și să uh, dea această sugestie Comisiei Jurii. Însă nu cred că ar fi o idee bună să facem recurs la această decizie. Poate că am, am trebuit să introducem și un punct pe ordinea de zi a coordonatorilor pentru a vedea ce facem la Comisia Jurii. Dacă este um, ordine, un, o discuție substanțială. Avem foarte puțin timp. Doriți să reacționați foarte rapid la cele spuse de doamna De Jong și doamna Intveld? Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Atunci, uh, revin la cele spuse de dumneavoastră ieri. Am uh, făcut aceeași prezentare la Comisia Jurii și unii eurodeputați au spus că, de fapt, este o decizie foarte politică, uh, că Comisia Jurii trebuie să ia o decizie foarte politică dacă se depune un recurs sau nu. Nu este doar o chestiune politică. În ceea ce privește presiunile externe, aici, într-un fel, decizia este clară pentru că spune că nu putem să, să considerăm că există presiuni externe aici. Însă această posibilitate există și există în regulamentul 1049 presiuni care ar submina uh, funcționarea corespunzătoare a procesului decizional și probabil exact la acest lucru s-a referit curtea, nu se poate folosi acestor argumente, însă în teorie ar putea să fie folosit. Dacă mă întrebați acum cum ar putea să arate un asemenea argument, nu știu exact să vă spun. Ar trebui să fie de la caz la caz și să vedem care sunt argumentele. Însă nu pot să vă spun dacă ar fi ușor sau nu. Trebuie să ne aflăm într-o situa- în situația respectivă. Altfel, uh, nu aș putea să spun mult mai multe în legătură cu observațiile dumneavoastră, însă, bineînțeles, dacă greșesc, uh, puteți să mă corectați. Nu au fost uh, întrebări, au fost mai degrabă declarații din partea membrilor noștri. Deci, repet acest lucru, punem acest aspect pe ordinea de zi a coordonatorilor Trebuie să creăm o, un punct de plecare în ceea ce privește transparența. Am înțeles observațiile lui Birgit că nu toată lumea s-a hotărât, însă cred că din punct de vedere al Comisiei Libe trebuie să avem uh, o perspectivă foarte uh, deschisă și Uh, cred că acesta este semnalul care ar trebui să fie transmis către Comisia Jurii. Știu, dar uh, de această dată uh, am înțeles ce vrei să spui, Birgit. Nu este alb și negru. Deci ar trebui să luăm legă, să conlucrăm cu Comisia Jurii foarte apropi, foarte apropiat uh, pe acest subiect, însă trebuie să purtăm o discuție pentru că avem un rol foarte substanțial aici, pe fond, nu pe, nu pe procedură. Jurii ține și mai mult de procedură. Deci vom uh, comunica cu Comisia Jurii pe această bază și vom introduce acest punct pe ordinea de zi a coordonatorilor. Mulțumesc tuturor!